Bună dimineața! Vom începe întâlnirea noastră. În prima parte a întâlnirii de astăzi vom alege președintele și vicepreședinții acestei subcomisii. Acum voi proceda la alegerea președintelui nostru de astăzi. Există propuneri din partea grupurilor politice? Domnul Galer, vă rog. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PP aș dori să îl propun pe fostul președinte, colegul nostru Arnaud Danjon. The nomination. Mulțumesc pentru această nominalizare. Acceptați numirea? Da, mulțumesc. Așadar, președintele este ales prin aclamație pentru că nu este decât un candidat. You can take your Puteți să vă luați locul. <laughs> mes euh, Stimați colegi, dați-mi voi în primul rând să vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Sunt uh, foarte onorat uh, să pot continua acest mandat în fruntea acestei comisii. Sper că acesta va evolua în sensul pe care l-am propus recent Comisiei de Afaceri Externe. Cred că este un uh, parcurs bun uh, care ne va permite să ne îmbunătățim activitățile pe care le-am desfășurat până în prezent și vom acorda o prioritate dublă cu privire la urmărirea operațiunilor angajate în numele Uniunii Europene. Aceasta este prima noastră sarcină și, pe de altă parte, vom continua activitatea noastră cu privire la capacități activitate pe care am realizat-o prin uh, raportul colegului Cristof Lisek și care a fost adoptat cu mare majoritate la Strasburg și care deschide calea către o mm, activitate de monitorizare foarte eficientă din partea noastră. Și sper să ne continuăm activitatea la fel de um, bine ca și până acum. Acum vom trece la alegerea vicepreședinților. Începem cu alegerea primului vicepreședinte care sunt propunerile din partea grupurilor politice. Domnul Gualtieri, din partea grupului SND. Propunerea mea este colegul Mavro Nicolas ca prim vicepreședinte. Mulțumesc. Domnul Mavro Nicolas, mai există și alte candidaturi? Nu. Atunci, domnule Mavronicolas, acceptați această propunere? Domnul Mavronicolas este ales prim vicepreședinte. Continuăm acum cu alegerea celui de-al doilea vicepreședinte vă rog să faceți propuneri din partea grupurilor politice. Am primit uh, un mail din partea grupului ALDE. Doamna Nicolai este propusă de grupul ALDE. Există și alte candidaturi? Există obiecții? Dacă nu, doamna Nicolai este aleasă ca cel de-al doilea vicepreședinte, dar este absentă astăzi. alegerea celui de-al treilea vicepreședinte, propuneri din partea grupurilor politici, Roberto, îl propun pe domnul Paleschis. Nu există alte propuneri. Domnule Paleschis, acceptați această propunere? Domnul Paleschis este ales ca cel de-al treilea vicepreședinte al subcomisiei. enfin, quatrième... Euh, și cel de-al patrulea vicepreședinte, propuneri din partea domnului Galer, îl propun pe Christoph Lizek să fie cel de-al patrulea vicepreședinte. Dacă nu există alte propuneri, domnul Lizek este de acord și atunci îl alegem cel de-al patrulea vicepreședinte. Felicitări! Donc, euh, vous pouvez constater que la sous-commission. Constatăm uh, că subcomisia de securitate și apărare are o mare stabilitate, ceea ce este uh, de bun augur pentru dosarele de, de care ne ocupăm. Și vă mulțumesc pentru asta. Bien, je vous demande une interruption de séance. Acum vă cer să întrerupem ședința timp de câteva minute pentru a ne putea pregăti pentru primirea invitațiilor noștri, pentru a trece la reuniunea propriu-zisă, care se referă la centrul de operațiuni și vom avea o discuție cu domnul Walter Stevens. Reluăm în două minute. Mulțumesc! Très bien, euh, chers collègues. Stimați colegi, putem acum să ne reluăm uh, reuniunea și vă voi uh, oferi câteva informații uh, preliminare cu privire la domeniul nostru de activitate. Pe 15 decembrie anul trecut, conferința președinților a hotărât pe baza deliberărilor pe care le-am avut în cadrul biroului extins al acestei subcomisii și în cadrul biroului Comisiei de Afaceri Externe să uh, acordăm mai multe mijloace de acțiune sub comisiei noastre și sub comisiei pentru drepturi drepturile omului în paralel. Așadar, am uh, agreat ca subcomisia noastră să poată elabora trei rapoarte de inițiativă în același timp, în locul unui singur raport, ceea ce ne limita capacitățile de acțiune. Așadar, de acum încolo vom putea elabora trei rapoarte simultan, lucru despre care vom discuta încă de astăzi la reuniunea biroului care va avea loc spre sfârșitul zilei. De asemenea, vom putea să ne notăm și cota de experți uh, audiați la 12 în loc de 8 și, în fine, vom avea o echivalență în Comisia Parlamentară în ceea ce privește cererea de studii sau de ateliere finanțate din bugetul nostru de expertiză. Regulamentul intern este în curs de revizuire pentru a fi adaptat la aceste noi decizii, dar, oricum, aceasta ne va permite să fim mult mai eficienți și să ne extindem câmpul de acțiune. Pe 23 ianuarie 2012, adică acum uh, două zile, probabil că ați aflat că Consiliul l-a numit pe generalul Patrick de Rozier ca președinte al Comitetului Militar, înlocuindu-l pe generalul Siren, care ne-a vizitat în această comisie de mai multe ori. Generalul de Rozie va prelua aceste funcții uh, la sfârșitul anului și, bineînțeles, vom avea ocazia să îl invităm în această subcomisie mm, în diferite ocazii. În această după-amiază vom continua dezbaterile și uh, împreună cu AFET îl vom uh, primi pe reprezentantul special al Uniunii Europene, care a fost numit uh, la începutul anului pentru Cornul Africii. Este o persoană pe care o cunoaștem foarte bine. Îi urez acum bun venit domnului Stevens și generalului Van Roche la întâlnirea noastră de astăzi. În timpul unei uh, sesiuni din decembrie anul trecut am discutat uh, cu mai mulți ambasadori uh, în cadrul COPS despre propunerile care au fost făcute de grupul Weimar Plus, Franța, Polonia, Germania, Italia și Spania, cu scopul de a de dota politica comună de securitate și apărare de capacități de desfășurare a operațiunilor militare. Aceasta a fost o dezbatere destul de aprinsă pe marginea acestui subiect. Uh, atât de aprinsă încât nu s-a găsit un acord cu privire la instituirea unei astfel de structuri. Însă, în schimb, Consiliul și-a dat acordul pentru a activa Centrul de Operațiuni, care a fost instituit la 1 ianuarie 2007. Scopul era de a susține planificarea unei noi misiuni PESA, care are ca scop întărirea capacităților maritime regionale a țărilor din Cornul Africii. Așadar, activarea propriu-zisă a Centrului de Operațiuni face obiectul unor noi decizii ale Consiliului acest uh, subiect este unul destul de confuz și de aceea cred că este foarte util că directorul uh, CMPD, directorul statului major al Uniunii Europene, uh, ne va aduce câteva explicații și clarificări suplimentare. Și probabil că va discuta și despre pregătirea acestei noi activități sau operațiuni în cadrul PESA și, bineînțeles, și despre misiunea la Atalanta pentru partea antipiraterie și uh, partea de formare a soldaților din Somalia. Și, bineînțeles, aceasta face parte din uh, teatrul de operațiuni din Cornul Africii, un teatru de operațiuni care este privilegiat pentru politica comună de securitate și apărare. Totuși este un centru de operațiuni încă teoretic, pentru că deocamdată nu cunoaștem foarte bine această structură, dar o vom descoperi pe parcursul acestei dezbateri. Și oricum, uh, punerea în aplicare a acestui concept de operațiuni regiuni ne va fi uh, prezentat. Acum îi dau cuvântul uh, domnului ambasador Stevens din partea CMPD. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ne-ați uh, invitat la această reuniune pentru a vă prezenta câteva clarificări și câteva mm, explicații. Dați-mi voi, în primul rând, să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră ca președinte și, bineînțeles, îi felicit și pe toți uh, vicepreședinții pentru alegerea lor. Dați-mi voie de asemenea să vă felicit pentru că, dacă am înțeles bine, ați avut și alte evenimente fericite în viața dumneavoastră și vă felicit și pentru asta cu privire la activarea centrului de operațiuni. Uh, Permiteți-mi să ne reîntoarcem puțin pe data de 1 decembrie. În această dată, Consiliul pentru Afaceri Externe a ajuns la concluzia că trebuie să activeze pe o bază ad hoc acest centru de operații pentru o operațiune specifică din cadrul SAC și acum citesc din uh, textul concluziilor. De asemenea, a dorit să accelereze planificarea de activare a centrului operațional pentru operațiile din cornul Africii. Pe această bază, uh, pe 6 decembrie, Consiliul ne-a cerut să producem un document despre modalitatea de activare a centrului de operații. Ideea era să îmbunătățim eficiența, să consolidăm coerența și diferitele sinergii între diferitele misiuni care au loc în Cornul Africii, Atalanta, care combate pirația, EUTM, care pregătește forțele guvernului din Somalia și o nouă uh, misiune care este de fapt o misiune civilă care beneficiază de expertiză militară. Am redactat această, acest document care a fost uh, prezentat uh, Consiliului, înaintea Consiliului, pe data de 20 uh, decembrie. A avut loc o, o dezbatere foarte aprinsă în decembrie, după aceea pe 8 și pe 9 ianuarie. Uh, dezbaterea a fost continuată în cadrul Comitetului Militar și pe baza acestei, acestor dezbateri, în acest moment uh, putem să activăm centrul de operații pentru prima dată din momentul în care a fost creat ca o, ca o fac, facilitate în cadrul statul, statului major al Uniunii Europene în 2004. Drept urmare, avem acum concluzii ale Consiliului, pentru că Consiliul de uh, luna trecută a formalizat acordul uh, politic uh, în sensul activării acestui centru de operațiuni prin adoptarea concluziilor. Este foarte clar că unele state membre trebuie să meargă în parlamentele naționale, deci procesul va dura puțin timp și, în al doilea rând, detaliile Uh, legate de activarea centrului de operații, de operațiuni trebuie să fie stabilite în uh, concluziile uh, Consiliului, într-o decizie a Consiliului. Și această decizie care este menționată în concluziile Consiliului va trebui să fie luată um, destul de repede. Desigur, trebuie să se țină seama și de aspecte financiare. Discuția continuă pentru a finaliza această decizie finală a uh, Consiliului pe baza uh, concluziilor uh, care au fost luate până acum. Să sperăm că se va întâmpla cât mai repede. Vă aduc aminte că concluziile din decembrie ale Consiliului menționează faptul că planificarea pentru activarea centrului de operațiuni urma să aibă loc înaintea întrunirii următorului Consiliu, planificat pentru sfârșitul lunii ianuarie. Deci mai avem ceva timp până la sfârșitul lunii ianuarie. Aș dori să mulțumesc diferitelor state membre și diferitelor servicii din cadrul Uniunii Europene pentru abordarea foarte constructivă pe care au avut-o, care ne-a permis să găsim o soluție pragmatică. Și uh, soluție care ne permite să activăm uh, foarte repede centrul de operațiuni și uh, putem să punem la un loc aspectele civile și militare. Și permiteți-mi să mă concentrez acum pe câteva elemente cheie ale acestui centru de operațiuni. Centrul de operațiuni activat va pune la dispoziție un sprijin direct uh, comandanților de operațiuni în legătură cu consolidarea capacităților în aceste operațiuni. După cum am spus, este vorba de operațiunea Atalanta, care combate pirateria. Este vorba și de misiunea UTM din Somalia, care pregătește forțele de securitate din uh, Somalia. Este o misiune foarte eficientă, care este apreciată și lăudată de Amison și de Națiunile uh, Unite. Desigur, colaborăm și cu Statele Unite, cu Uniunea Africană, cu Uganda și această misiune a, s-a bucurat de un succes larg. Și acum am lansat uh, baza pentru o nouă misiune care se, ref- se referă la capacitatea maritimă a țărilor din uh, zona respectivă care uh, să-și poată ap- apăra propriile ape teritoriale. Această misiune uh, ajută de asemenea guvernul uh, din Somalia să-și dezvolte o proprie uh, pază de coastă pentru a-și apăra apele teritoriale. Este vorba de o misiune civilă, dar paza de coastă în zona respectivă are, anumi, are, are și o parte militară, deci această misiune trebuie să implice și o expertiză militară. Așadar, este vorba de acest sprijin uh, acordat uh, operațiunilor care au deja loc, dar pe lângă acest lucru poate facilita coordonarea și poate să îmbunătățească sinergiile între aceste trei uh, misiuni din zona respectivă. De fapt, elementul de sprijin uh, care există deja va fi plasat în acest centru de operațiuni. În plus, uh, Uh, echipa de legătură care activează și în acest moment va fi mutată în acest centru de operațiuni. Deci toate aceste elemente vor fi incluse în centrul de operațiuni și fiecare element își uh, va continua activitățile în cadrul fiecărei misiuni, dar se va bucura și de uh, o sinergie mai mare fiind coordonat de un șef din partea acestui uh, centru de operațiuni. Liderul, acest lider va coordona uh, folosirea eficientă a diferitelor capacități. Statele membre au uh, decis uh, acest lucru în cadrul Comitetului de uh, Politică și Securitate că liderul, șeful uh, Centrului de Operații va fi numit de către, de către Consiliul în urma unor, uh, unei propuneri venite din partea Comitetului Militar. Permiteți-mi să vă spun câteva lucruri despre durata activării acestui centru. Acest lucru încă se discută, dar statele membre au decis că durata de activare va fi legată de durata operațiunilor care va face, uh, de durata uh, misiunilor din zona respectivă, din cornul Africii. După cum am spus, se discută acest lucru în continuare pentru că unele state membre uh, spun că trebuie să revizuiască în mod continuu procesul de acolo, să vedem dacă operațiunile și dacă acest centru de operațiuni funcționează în mod adecvat deci statele membre își doresc o revizuire la fiecare șase luni, dar unele state membre și-au dorit ca și consili, ca Consiliul să ia o decizie în sensul continuării acestei activități pentru o perioadă de timp, pentru un an, pentru doi ani. Deci, în principiu, activarea va avea loc uh, pe durata misiunii, misiunilor respective și, eventual, după un an sau doi ani, va, va avea loc un proces de revizuire și se va lua o nouă decizie dacă se va continua această activare sau nu. Un proces de revizuire regulat este foarte important și noi am uh, propus acest lucru. Noi ne gândeam la o perioadă de un an Statele membre uh, și-au dorit mai degrabă o perioadă de șase luni pentru a se asigura că lucrurile merg în uh, direcția bună. În textul uh, actual se amintește o perioadă de revizuire de șase luni și șeful acestui centru de operațiuni va transmite în mod regulat rapoarte PSC-ului și, uh, și statului major. Acum, în legătură cu aspectele financiare, ne dorim să folosim fondurile existente cât mai bine. Acesta este unul din uh, motivele pentru care activarea centrului de operațiuni este atât de importantă. Personalul Uh, va fi pus uh, la dispoziție de către statul major al Uniunii Europene. Uh, este posibil să avem nevoie de expertiză specială, de exemplu, în legătură cu paza de coastă. Asemenea expertiză poate fi pusă la dispoziție de diferitele state membre. Este clar că există acest element de sprijin al misiunii Atalanta și a misiunii de pregătire din Somalia și ne putem baza pe această expertiză existentă deja. Deci, personalul pus la dispoziție de statul major al Uniunii Europene va fi finanțat conform regulilor existente deja. Deci, va fi implicat uh, bugetul uh, PSAC, ținând uh, cont de regulile uh, specifice și este clar că din punct de vedere al uh, finanțării trebuie să găsim o soluție, să găsim soluția cea mai uh, durabilă. Noi ne-am dorit să găsim o soluție cât mai pragmatică pentru a putea activa acest centret cât mai repede posibil, dar pe viitor, în cadrul procesului de revizuire, probabil va trebui să analizăm și um, cum putem finanța cât mai durabil uh, acest centru. Probabil va trebui să discutăm din acest punct de vedere cu Comisia și cu alți actori implicați. Domnule președinte, aș dori să mă opresc acum. Cred că recomandarea noastră în legătură cu activarea centrului de operațiune um, se referă la sprijinirea misiunii Atalanta, EUTMS și a misiunii care urmează să fie pregătită. Vom folosi în mod optim structurile existente și vom uh, consolida coerența și uh, sinergia între misiunile existente și care activează deja în uh, zona Cornului Africii. Și centrul respectiv va ajuta la crearea sinergiilor uh, necesare și ne vom asigura că sprijin, sprijinirea acestor misiuni va fi una foarte eficientă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador. Poate înainte de a trece la intervenția domnului general, dacă sunt întrebări care se adresează dumneavoastră. Domnul Galer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Stevens. Aș dori să spun din punct de vedere politic că mă bucură faptul că în ceea ce privește centrul de operațiuni facem progrese, chiar dacă acestea sunt uh, încete. Uh, acronimul OHQ uh, a devenit OSC acum, dar avem nevoie de acest nou centru de, de operațiuni, ținând cont de coordonarea necesară și salut concluziile la care a ajuns Consiliul. În legătură cu perioada de funcționare acestui uh, centru, ne-ați atras atenția asupra faptului că unii își doreau ca acest centru să funcționeze un an, mă întreb mă întreb dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre aceste rezerve, de unde, din ce parte vin aceste rezerve. Și în continuare mă întreb dacă nu ar fi mai bine să avem un centru să se ocupe de planificare și de executare pentru că în concluziile Consiliului se spune că uh, Centrul de Operațiuni va sprijini uh, în mod direct uh, conducătorul unei operațiuni civile. Deci, cred că acest centru de, opera, de operațiuni nu trebuie să aibă un aspect doar militar, ci trebuie să se ocupe și de elementele civile. Deci, în momentul în care centrul de operațiuni poate oferi sprijin și comandantului unei operațiuni civile, cred că am putea să combinăm cele două elemente, civil și militar, foarte bine în cadrul acestui centru. Până la urmă, cred că este nevoie de o voință politică pentru a face acest lucru. Vă mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnul Gualtieri, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur că salutăm orice progres spre a da Uniunii Europene o capabilitate reală. Așadar, salut progresul, suntem mulțumiți, dar trebuie să luăm notă de asemenea de faptul această parte a politicii poate să ducă și la situații complicate sau paradoxale, adică avem un centru pentru operațiuni militare, dar se leagă de o operațiune civilă. Avem un centru temporar pe care încercăm să-l facem permanent. Avem un centru care e neutru din punct de vedere bugetar, dar vom cheltui bani din aceste operațiuni uh, în străinătate și din uh, politica de securitate și apărare comună, deci se vor cheltui bani. Iată de ce nu este cu adevărat neutru din punct de vedere bugetar. Înțelegem rațiunile pentru care lucrurile stau așa, motivele pentru care lucrurile se fac în acest mod complicat, dar ne-am exprimat totuși speranța că putem să ne apropiem de o adevărată capabilitate de planificare care să fie mai stabilă, mai eficace. E nevoie de o anumită clarificare. Din punct de vedere cantitativ, ați putea să ne dați niște precizări, să faceți niște precizări. Există prognoze în legătură cu un cifra de personal implicată, numărul de angajați care ar putea fi relocați din partea militară și eventual numărul de persoane care vor fi detașate din partea statelor membre și dacă există estimări în legătură cu costurile pentru bugetul Uniunii Europene. Noi suntem uh, în favoarea ideii ca bugetul Uniunii Europene să sprijine. Există și costuri administrative care rezultă din operațiunile militare pe care va trebui să le achite Uniunea Europeană. Deci, pe plan politic, credem că e corect. Dar întrebarea mea este dacă puteți să ne dați vreo estimare cam cât uh, de mult ar urma să costă. Acestea sunt operațiuni militare din punct de vedere teoretic, deși de fapt sunt uh, cu caracter civil și dorim cât mai multă transparență cu putință. Aș vrea de asemenea să înțeleg mai bine relația cu PCC, pentru că teoretic e o operațiune cu caracter civil. Cum se leagă de acest centru? Și în fine, Există o planificare operațională cum se va, cum va acoperi ambele misiuni acest centru operațional, cum va fi distribuit personalul și care va fi relația de planificare strategică. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor. Domnule Stevens, aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru buna colaborare pe care am avut-o. Uh, tocmai uh, facem un follow-up uh, la un an după rezoluția care a discutat colaborarea între operațiunile civile și militare și uh, luna următoare vom publica uh, care este poziția Parlamentului prin intermediul raportului Gualtieri. Eu aș avea o întrebare specifică. Știți foarte bine că în uh, Uniunea Europeană există un proiect de cercetare despre siguranța civilă și Parlamentul se consideră a fi nașul acestui program și am încurajat Comisia ca în cadrul programului Orizontul 2020 să includă misiunile militaro-civile în acest program de cercetare. Bugetul a fost mărit de la 1,4 miliarde la 1,7 miliarde și în acest moment avem negocieri cu Comisia și cu Consiliul să creștem bugetul respectiv de la 1,7 miliarde la ceva mai mult de 2 miliarde. Scopul este um, să avem o nouă misiune care să țină seama de capacități civile și militare și, desigur, trebuie să fiu foarte grijuliu când spun acest lucru, pentru că negocierile se desfășoară, dar această misiune urmează să aibă un buget de aproximativ 500 de milioane de euro. În acest program uh, se planifică și uh, un fel de licitații precomerciale. Și aș dori să vă întreb uh, următorul lucru. Colaborați cu Direcția Generală pentru Industrie în legătură cu organizarea acestor acțiuni? Pentru că aceste licitații spre deosebire de alte programe unde licitațiile sunt organizate de statele membre, uh, pentru, pentru că este vorba de un alt uh, domeniu și în acest uh, alt domeniu, pentru că este vorba de un domeniu civil-militar, atunci tehnica respectivă ar sta la dispoziția instituțiilor europene. Aș dori să vă întreb așadar care este colaborarea dumneavoastră concretă cu Direcția Generală pentru Industrie și care considerați că este rolul Parlamentului European în acest context. Mulțumesc, domnul Paleckis, acum. Mulțumesc, domnule președinte. About three... Cam cu trei sau patru ani în urmă, Uh, cei mai înalți funcționari europeni au spus că principala amenințare pentru securitatea globală o reprezintă schimbările climatice. Așadar, aș vrea să vă întreb, schimbările climatice și conflictele sau crizele care apar, când, după părerea noastră, dumneavoastră, o să devină o realitate? Și în ce regiune, în primul rând? Mulțumesc. Merci, madame. Mulțumesc, doamna Copa. Mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentare. Întrebarea mea este pe linia colegilor care au luat cuvântul înaintea mea despre acest centru operațional care acum e un pas foarte important înainte. Cum se poate lega de alte misiuni pentru ajutor de dezvoltare, ajutor umanitar în regiune? Aș vrea să ne spuneți mai concret cum preconizați această cooperare, pentru că ce s-a menționat deja de către colegi. Avem acum mai puține resurse, trebuie să fim mult mai eficienți într-o lume, într lume cu mult mai multe provocări. Cum credeți că se vor lega cu misiunile civile? Mulțumesc. Merci. Mulțumesc, doamna Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte, și eu consider că e importantă această activare a Centrului Atalanta, a rămas una dintre principalele misiuni pentru Uniunea Europeană. Cu siguranță, nu viitorul foarte apropiat, poate mulți ani de acum încolo, dar am o singură întrebare legată de colaborarea dintre centru și celelalte structuri pertinente desfășurate în zonă. E și NATO, misiunea națională. Cum vedeți această cooperare? Pentru că e necesar să existe o cooperare strânsă și să ne coordonăm operațiunile ca să avem succes. Merci. Mulțumesc, domnule ambasador Stevens, câteva răspunsuri și apoi domnul general Van Oș va putea să contribuie cu privire la anumite întrebări. Mulțumesc foarte mult mai întâi pentru interes și pentru întrebările formulate. Permiteți-mi să încep cu o, o linie, un fir roșu, ceva important care parcurge întregul spectru și e vorba de cooperarea civilă și militară. Aceasta e baza activării Centrului de Operațiuni. Acest centru e activat pentru a da expertiză militară, dă Uh, expertiză pentru operațiuni militare, Atalanta sau altă misiune. Acum avem cealaltă misiune care este în esență civilă pentru că va fi condusă de comandantul civil, dar e nevoie să includem și expertize militare. În unele țări există și conflicte militare, deci centrul operațional va da sprijin militar pentru acea misiune civilă. În esență înseamnă că va încerca să reunească elementele civile și militare și să dea o contribuție la în domeniul civil. Chiar și acum e o misiune civilă. Am aprobat, Consiliul a aprobat conceptul de gestionare a crizelor, Crisis Management Concept, care reunește domeniul civil și militar. Misiunea care va merge pentru a dezvolta partea operațională, conceptul de operațiuni la sfârșitul lunii, conține civil, dar conține și experți militari. Și deci și Tom de la Military Staff o să vorbească despre această reunire a domeniului civil și militar. E și legătura cu Comisia. Marcos Huban, care este cel care a conceput această misiune, stă aici în partea din spate a sălii și a fost acum în regiune la o conferință cu unele dintre țări din regiune, dar implicând și persoane de la Comisie. Ei sprijină foarte mult prin programul MAS am reușit acum să fuzionăm sau, în fine, să punem la un loc MAS și misiunea RMCP ca să putem organiza cursuri, iar MAS să financeze anumite echipamente, module de formare. Ar trebui să mergem înspre sinergie. Am încercat să facem acest lucru nu doar cu instrumentele din Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Instrumentul de Stabilitate, acesta a fost o linie în toate misiunile puse pe picioare, dar și în general pentru alți parteneri. E și NATO acolo, dar mai ales când vorbim despre uh, construirea de capacitate acolo, ONU și UNDP și UNODC, care instruiește judecători, polițiști, am uh, fost în contacte cu ei și explicit ne-au solicitat să-i ajutăm să întărim acțiunile lor. De ce încercăm să facem este să punem la un loc diverse instrumente internaționale, europene, astfel încât impactul să sporească. În esența asta, cred că ar trebui să facem în a crea această abordare cuprinzătoare, pentru că asta e nevoie să avem și activarea centrului operațional e un element important în acest sens, pentru că, în primul rând, reunește expertiza și sprijinul pentru diverse misiuni care există și reunește de asemenea acea expertiză cu expertiza din alte domenii. De asemenea, am dezvoltat în cooperare cu Comisia, cu instrumentul de stabilitate, un plan de acțiune împotriva pirateriei. E strategia pentru Cornul Africii, o strategie mai largă și avem misiuni E nevoie undeva o verigă de legătură între aceste instrumente care se, se integreze într-un plan de campanie, cum se spune în termeni militari. Acest plan de acțiune. Am făcut acest lucru cu Comisia și la nivelul statului major acum va trece la un nivel superior la Catherine Day pentru a avea consultări între servicii, pentru a da un caracter mai oficial ca toate aceste elemente să se reunească. De fapt, e întreaga aprobare din Întreaga abordare din cornul Africii este o ilustrare sau un um, caz de testare să vedem cum putem avea această abordare cuprinzătoare care să devină realitate și acțiune. Uneori e mai ușor să scrie o lucrare, cum să faci lucrurile, dar când trebuie să le faci să funcționeze e mai dificil. Și e în munca de zi cu zi. Asta în legătură cu cooperarea civilă și militară care stă în centru pentru a reuni toate aceste elemente. În legătură cu întrebarea domnului Helen, nu sunt foarte familiarizat cu programele civile de securitate. Am fost invitați la o conferință de către ei. Lucrăm, desigur, și prin Agenția Europeană pentru Apărare și ar trebui, de asemenea, să consolidăm pe mai departe această cooperare, ca să includă și elemente de uh, politică de securitate și apărare comună, știu că există și niște planuri la invitația Digi Industry. Cred că ne vom întâlni la început de martie, vom lucra și cu cei din domeniul militar, împreună cu Agenția Europeană de Apărare și cred că e într-adevăr important ca toți actorii implicați în acest gen de chestiuni să lucreze împreună. Nu era vorba despre EDA. Scriem acum o nouă misiune pentru program. Civil Military Cooperation, deci specific, concret, nu va fi cercetare pentru partea militară, pentru că nu e majoritate în Consiliu și Parlament, ci în mod specific în legătură cu misiunea civilă-militară. Ideea noastră este, de exemplu, dacă vrei să um, dezvolți un centru de Mm, operațiuni militare, deci banii pentru cercetare și dezvoltare, dar și apoi pentru pre-commissioning procurement. Asta ar fi, mm, e vorba de o implicare directă, nu e nimic legat de Agenția Europeană pentru Apărare, pentru că scriem această misiune pentru o mai strânsă și puternică cooperare, nu trece prin EDA, ci e vorba de o nevoie de o implicare directă din partea dumneavoastră. Mulțumesc pentru această precizare. O să um, ne propun ca colegii mei, staful meu să fie în legătură cu al dumneavoastră, sunt conștient, dar poate nu e suficient de clar și sunt într totul de acord cu dumneavoastră că trebuie să implice și elementul uh, PESAC. Yeah, the cooperation with... Acum, referitor la cooperarea cu NATO, uh, la ce spunea doamna Nicolai, cred că este importantă. Atalanta uh, au lucrat uh, foarte mult cu misiunea americană. Sediul Atalanta și a scutului respectiv sunt în aceeași zonă, vis-a-vis și știu că domnul Poț și Hannes Daci din partea NATO discută de multe ori și uh, aceasta este o realitate. Cred că prezența NATO este limitată deocamdată. Mai au o navă sau două, însă au uh, foarte multă tehnologie acolo și de aceea au o contribuție importantă. Dar și pentru ei, activarea centrului de operațiuni ar trebui să îi uh, ajute uh, să aducă toate aceste abordări într-o singură abordare globală deci nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci cu mai mulți parteneri internaționali. Apoi au existat întrebări uh, mai specifice. S-au solicitat cifre. Câte persoane vor fi la acest centru de operațiuni? Deocamdată este greu de spus. Va depinde, bineînțeles, de nevoile comandanților. Însă elementele de suport ale EUTM uh, care vor fi plasate sunt de două persoane. Echipa de legătură pentru Atalanta constă din două, trei persoane, deci cinci până acum, am auzit că într-o fază inițială, cei care merg în misiunea tehnică pentru a fi implicați în pregătirea uh, RMCB vor fi în număr de 6-7 experți, asta pentru faza uh, operațională pregătitoare și după aceea faza efectivă de uh, implementare. Deci, în total, ar fi cam 10-15 persoane. Dar aceasta este doar o estimare preliminară pe care am scos-o așa, dintr-o, pe loc, pentru că dacă e nevoie și de alte expertize, evident că vom uh, lua și alte persoane. Pe partea de costuri, costurile inițiale vor fi foarte reduse, pentru că expertiza este asigurată acum de uh, personalul statului major și uh, sunt plătiți de statul major. Dacă mai adăugăm și expertiză care încă nu este disponibilă, atunci este posibil ca statele membre să facă asta pe propria cheltuială. Acest lucru este uh, prevăzut acum în decizie, ca statele membre să asume cheltuielile. Care este legătura cu CPCC? Uh, această misiune RMCB este una um, civilă și, uh, bineînțeles, uh, când, după aceea va exista un șef de misiune. Iar relația va fi că centrul de operațiuni va furniza expertiză militară pentru misiunea respectivă și se creează astfel aceste sinergii, în mod ideal. Și voi reveni și la întrebarea dumneavoastră. În mod ideal, putem pune și elementul civil al misiunii RMCB la centrul de operațiuni, dar uh, resursele există deja unul uh, stă pe partea stângă a coridorului, celălalt pe partea dreaptă, dar până la urmă folosesc același uh, săl de reuniuni, se întâlnesc în fiecare zi. Deci, practic, este un fel de colocație, o coabitare care creează aceste sinergii. Da, coabitare. Cred că, oricum, relația este foarte apropiată. Centrul de operațiuni uh, este și pentru uh, operațiunile militare. Am vrea, de asemenea, să vedem o planificare civilă militară mai extinsă sau o autoritate mai extinsă de planificare. Și cred că centrul de operațiuni este un pas important în acest sens. Este o inovație. Dar bineînțeles că toți ar vrea o organizație de planificare, o celulă de planificare mai extinsă, care să nu se ocupe doar de misiunile în Cornul Africii, ci și de alte misiuni. Dar oricum este un pas important că, uh, ca acest centru să fie activat cu un centru specific și anume de a sprijini, dar și de a crea sinergii și cooperare. Aceste lucruri sunt foarte importante. În ceea ce privește durata, aceasta este încă în proces de negociere. Ați făcut aluzie la unele state membre, dar statele membre au propria lor logică parlamentară și neparlamentară. Discuția este în curs de desfășurare, așa că permiteți-mi să nu comentez deocamdată, pentru că am propus uh, niște texte care par să funcționeze, altele mai puțin, dar în principiu va fi activat pe toată durata. Dar este nevoie de o revizuire, de o analiză, trebuie să ne asigurăm că lucrurile merg așa cum trebuie. Oricum, discuția este încă deschisă. Domnul Galer, când putem să închidem uh, uh, Northward și preluarea către centrul de operațiuni? Există vreo consecință? Nu? No, this is not the case. Nu, încă nu. oricum a fost creat pentru a sprijini misiunile RMCB, în special elementele civile și militare. Dar un alt element important este crearea unei legături cu celelalte două misiuni militare înființarea unui centru de operațiuni pentru o misiune ca Atalanta, și de altfel avem deja unul, înseamnă că a fost nevoie de un acord politic uh, la Bruxelles. Este extrem de greu de obținut. Dar oricum, o astfel de transferare a unor noi misiuni ar costa destul de mult. Oricum, s-a făcut pasul de activare. În 2003 a fost creată o facilitate, un spațiu cu computere, cu personal, cu 5-6 persoane, acum suntem activi. Bine, poate că nu este vorba chiar de activarea care era preconizată la început, dar centrul a fost activat pentru a sprijini misiunea changed in 2003. That is this. Dar oricum în 2002 eh, s-a schimbat spiritul eh, abordării. Acum avem o abordare cuprinzătoare și și în acest eh, sens centrul de operațiuni poate să joace un rol important. Domnule președinte, cred că m-am lungit un pic cam mult și probabil că am uitat una, două întrebări. Cineva spunea că este o misiune destul de laborioasă. Așa este. Dar, uh, oricum, statele membre sunt cooperante și încearcă să găsească soluții, bineînțeles, ținând seama de propriile constrângeri. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule general. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări încă o dată pentru alegerea sau realegerea dumneavoastră. Este extraordinar să mă întorc la dumneavoastră pentru că data trecută nu aveam încă uh, Serviciul European de Acțiune Externă, iar acum statul major este în cadrul uh, Serviciului de Acțiune Externă de mai bine de un an. Dați-mi voie să spun câte ceva pe scurt despre Centrul de Operațiuni, deși nu este subiectul uh, meu, ci al domnului ambasador Stevens. Aș vrea doar să vă spun pe scurt că, după părerea mea, este extraordinar că înaltul reprezentant a găsit un compromis între diferitele opinii. Pentru mine, terenul comun a fost că trebuie să îmbunătățim cooperarea civilă și militară, să devenim mai eficienți și să construim pe baza structurilor actuale. Exact asta vom face de acum înainte și cred că este un pas pozitiv înainte. Trebuie să respectăm acest compromis și să-l uh, facem să funcționeze și există și trei îndrumări uh, principale care au venit de la statele membre și care se regăsesc acum în această decizie. Altfel, susțin tot ceea ce a spus uh, colegul Stevens. Domnul președinte mi-a cerut să vorbesc despre activitățile statului major al Uniunii Europene, EUMS. Uh, Data trecută când am fost în această comisie, preziceam o tendință pozitivă și după un an uh, în Serviciul de Acțiune Externă pot să vă spun că există în continuare această tendință pozitivă sau întrevăd o astfel de tendință pozitivă. Nu este ușor pentru că a trebuit să punem la oaltă diferite culturi care nu erau obișnuite să lucreze împreună, să foloseau abrevieri diferite, dar lucrurile s-au îmbunătățit treptat. Iar mesajul uh, meu uh, a fost uh, unul de cooperare cu militarii care mă întrebau dacă funcționează și eu am zis că da, funcționează. Și este clar că putem să avem o abordare cuprinzătoare a managementului crizei și pot să vă dau deja dovezi în acest sens, că, în sensul că am devenit mai eficienți în ultimul an și mai eficace, pentru că am reușit să combinăm toate instrumentele pe care Uniunea Europeană le are la dispoziții. Instrumentele coordonate de domnul ambasador Stevens în cadrul uh, PSAC, precum și noile proceduri create de înaltul reprezentant dacă există o criză, avem o platformă de criză care reunește reprezentanți ai tuturor instrumentelor um, care pot fi relevanți pentru gestionarea crizei respective toată viața mea cât am lucrat uh, în uh, diferite organizații, Coalition of the Willing sau NATO, am tot vorbit despre acest lucru și pentru prima dată vedem acest lucru pus în practică, lucru care este extrem de pozitiv. Nu voi intra acum în detalii cu privire la ce s-a întâmplat anul trecut, însă în uh, timpul uh, fluxului din Pakistan, uh, în coasta de Fildeș, în Libia, Cornul Africii este un exemplu foarte bun și am înțeles că um, se va vorbi despre acest lucru. În Bosnia-Herzegovina am intervenit Uh, avem uh, misiuni uh, nu doar militare, ci există și misiuni civile. Însă există și diferite comisii sau diferiți comisari care sunt prezenți, iar, acest, iar coordonarea se face în teatrul de operațiuni, dar și de la Bruxelles. Și aceasta face ca lucrurile să fie mult mai eficiente și mai eficace, fără să crească costurile eficiența a crescut, deși costurile au rămas aceleași, iar efectul este mult mai mare lucru care este o realitate. Ar dura prea mult să vă dau exemple. Uh, v-am precizat deja câteva, dar dacă vreți uh, exemple de misiuni din Libia sau Cornul Africii, vă rog să uh, mă întrebați și vă pot explica Uh, cum funcționează și cum uh, se eficientizează Uniunea Europeană în uh, domeniul acțiunilor militare. Mi se pare interesant că și partenerii strategici văd aceste evoluții avem uh, coordonare la diferite uh, niveluri. Ambasadorul Stevens uh, se ocupă de partea de PSAC, iar în partea de cooperare uh, militară am observat că unele țări care până acum nu păreau foarte interesate de aceste subiecte încearcă să mă contacteze pe toate căile pentru că vor reprezentare militară la nivelul Uniunii Europene pentru a se implica în coordonare militară-militară. Nu pentru că Uniunea Europeană zonă este atât de militarizată, ci pentru că, ci pentru că văd um, care sunt uh, avantajele unei uh, astfel de cooperări întărite pentru că aceasta permite o întărire a cooperării și cu instrumentele civile. Pe de altă parte, și Statele Unite își schimbă politica la nivel formal pentru a avea această cooperare militară-militară. Nu neapărat pentru Uniunea Europeană, ci uh, pentru Africa. Avem în această zonă uh, coordonare militară cu Statele Unite. Pe de altă parte, și China și Rusia sunt interesate de întărirea cooperării. Acum da, vreau să trec la rolul meu, uh, director general al uh, statului major. Același lucru este valabil și la NATO. Uh, eu îi, sublinie, îi sprijin pe șefii de apărare în uh, cadrul operațiunilor și în cadrul uh, capabilităților viitoare, dar și în ceea ce privește cerințele operative. Aceasta este, acesta este domeniul meu de acțiune. Însă un lucru complet diferit este că raportez direct în altului reprezentant, ceea ce înseamnă că nu uh, îmi uh, prezint uh, opiniile direct Comitetului Militar, ci prin intermediul unor documente scrise, prin intermediul ambasadorului Stevens sau prin intermediul directorilor comitetelor regionale care dezvoltă strategiile pentru regiunile respective. Iar dacă aceste documente sunt acceptate uh, de înaltul reprezentant, acestea vor ajunge la Comitetul uh, Politic și de Securitate, PSC. Uneori uh, pare destul de dificilă această sarcină și vă pot spune că nu este ușor. Pentru mine este mult mai ușor să scriu un document, dar dacă vrei să ai o abordare cuprinzătoare ca militar, aceste documente trebuie să fie cuprinzătoare uh, și trebuie ca mm, multe părți interesate să-și dea uh, opinia cu privire la documentele respective. Adesea acest proces durează foarte mult. Însă, deciziile care rezultă sunt uh, mai înțelepte și mai eficiente. V-am dat deja exemple de operațiuni în acest sens. Un alt rol al meu constă în sprijinirea șefilor de apărare în dezvoltarea de capabilități și fac asta în strânsă colaborare cu uh, ambasadorul uh, Walter Stevens, care are responsabilități pentru uh, garantarea sinergiilor um, civile și militare și dumnealui a vorbit deja despre aceste aspecte. Am de asemenea o cooperare excelentă cu Agenția Europeană pentru Apărare, avem, uh, noi furnizăm expertiză echipelor de proiect uh, ale acestei agenții. De asemenea, avem o bună coordonare și cu NATO, în special uh, ACT. Este foarte interesant uh, să înțelegem uh, diferența între rolurile fiecăruia. ACT, uh, NATO, toți au responsabilități pentru identificarea cerințelor operaționale și pentru transpunerea acestora în proiecte. Eu mă limitez la rolul șefilor de apărare aceștia vin cu cerințele operaționale, le discutăm și încercăm să elaborăm o viziune comună pe care să o furnizăm către EDA, către Agenția Europeană de Apărare. Iar EDA este cea care duce mai departe proiectul. Și uh, am să vă dau și exemple de modul în care lucrăm și foarte multă energie este investită în aceste proiecte. Vă spuneam că vrem să obținem sinergii eh, civile și militare și avem foarte multe proiecte în acest sens eh, eu furnizez eh, contribuții pe partea militară. Și o altă, un alt aspect este legat de pooling and sharing. A existat și un raport elaborat, raportul Isaac, pe care îl susțin Uh, și susțin analiza din acest uh, raport. Însă nu era clar în totalitate ce face statul major al Uniunii Europene în uh, activitatea respectivă prin Comitetul uh, Militar, uh, șefii de apărare vin cu proprii inițiative legate de nevoile lor operaționale și noi încercăm să facem armonizarea acestora. Am să vă dau și un exemplu. În prima fază, anul trecut, când uh, am dorit să identificăm proiecte și inițiative de pooling and sharing, ei au venit cam cu 300 de inițiative. Le-am analizat în raport cu 5 criterii dintre care unul se referea la realizarea de uh, economii semnificative de costuri. Vroiam să vedem dacă acestea se încadrează în prioritățile Uniunii Europene. Acesta este un criteriu de succes, pentru că dacă îndeplinești criteriile de succes, proiectul este unul de succes și este singura modalitate de a obține capacitățile necesare. Sunt state membre care vor capacitățile, dar nu pot să o uh, facă singuri. Există diferite domenii, transport uh, aerian, uh, comunicații prin satelit. Aici există foarte multă presiune și dacă îți dorești această capacitate, atunci uh, singura posibilitate să obții este să colaborezi cu alții. Și acesta este un stimulant foarte mare. Alte criterii Uh, au fost să existe cel puțin alte trei state membre care doresc să se alăture și dacă a fost identificată o națiune lider. Um, uneori este foarte greu să găsești o națiune lider și încercăm să exercităm presiune asupra statelor membre să găsească o asemenea uh, națiune lider. O altă zonă care nu întotdeauna se leagă de Agenția Europeană de Apărare este educarea și pregătirea. Aici există două inițiative. Inițiative care vedem că avem nevoie de infrastructură comună. Avem nevoie de uh, simulatoare, de, uh, evol- de evoluții tehnologice pentru următoarea, pentru altă fază. Aici, uh, avem nevoie de sprijinul Agenției Europene pentru Apărare. Și ce facem acum este să identificăm de asemenea și în această după masă, de exemplu, în cadrul Comitetului Militar vom discuta asemenea inițiativă, deci nu vă pot da acum mai multe detalii, dar este posibil și fără o evoluție tehnologică, fără proiecte materiale, să găsim domenii în care să colaborăm și să facem economii de resurse financiare. Există foarte multe uh, exemple în acest punct de vedere. Dacă mai multe state uh, doresc să, să folosească avioane, elicoptere și așa mai departe, vine un moment în care un stat își va putea închide o școală de pregătire și va putea colabora cu alte state. Uh, acest lucru se poate întâmpla și în alte domenii. Acesta este un domeniu în care statul major, sprijinind șefii de uh, apărare, poate găsi uh, resurse financiare pentru proiecte care durează mai mult timp. Acum, câteva cuvinte despre cooperarea cu NATO. Cred că aceasta este foarte importantă și mă bucură faptul că are loc o coordonare informală între personalul nostru și personalul NATO și pot să vă spun că nu are loc niciun fel de uh, dublare a dezvoltării capacităților. Cel puțin uh, pentru că avem un schimb de informații, știm cine face ce anume și nu pot să spun că nu există deloc uh, o dublare a eforturilor, pentru că unele state membre doresc să meargă înainte cu proiectele lor, atât în Uniunea Europeană, prin, uh, uh, cu ajutorul Agenției Europeană de, de Apărare, dar și în cadrul NATO. Până la urmă, alegerea trebuie făcută de statele uh, membre Și mie mi se pare important și în cadrul dezbaterii despre punerea în comun și împărtășirea resurselor, noi sprijinim atât statele membre, dar uh, creăm până la urmă pe cât posibil capacități pentru statele membre. Nu este vorba de capacitățile Uniunii Europene, ci de capacități pentru statele membre, pentru că acestea să poată uh, decizii, uh, să lua o decizie despre cum le folosesc, indiferent că este vorba de nivel local, de național, nivel european sau de nivel internațional. Deci, uh, sunt de acord uh, cu raportul dumneavoastră, domnule uh, Liseci. Ați dat acolo un uh, exemplu foarte bun din domeniul uh, transportului, unde uh, foarte multe state uh, membre colaborează, uh, dar statele membre decid cum să folosească capacitățile respective le folosesc la nivelul european, acolo unde a început această inițiativă de colaborare, sau le folosesc la nivelul național, în cadrul NATO. Așa s-a, așa s-a întâmplat și în uh, cazul uh, Ungariei, de exemplu. Și cred că prin acest exemplu Uh, puteți uh, înțelege dificultățile dezbaterii legate de punerea în comun și împărtășirea resurselor. Foarte des în, această dezbatere am auzit despre cât de greu este pentru membrii Parlamentului, pentru funcționarii civili și așa mai departe. Toți mi-au spus că vom pierde suveranitatea. Răspunsul meu este următorul. Pentru mine suveranitatea este libertatea de a decide și uh, abilitatea de a acționa. Um, și un uh, prizonier poate decide că vrea să facă ceva, dar dacă nu poți să faci, să treci la acțiuni, înseamnă că nu ai suveranitate, nu te bucuri de suveranitate. Și singura, și dacă singura modalitate ca și ca capacitățile să funcționeze este să colaborezi cu alții, eu aș spune că nu, nu-ți pierzi suveranitatea, ci o obții. Uh, sarcina mea este ca la cererea șefilor uh, de apărare să găsesc inițiativele unde are rost să colaboreze și dacă un proiect trebuie transmis Agenției Europene pentru Europene, putem să-i ajutăm să găsească sinergii, să-i ajutăm să lucreze mai eficient, de exemplu, în domeniul pregătirii. Și dacă uh, este nevoie de acest lucru, putem să facem și acest lucru. Cred că cam atât am avut de spus și aștept cu nerăbdare uh, întrebări. Uh, Mulțumesc, domnule general. Aș vrea să revenim la un punct foarte practic și adresat dumneavoastră și domnule ambasador pentru a reveni la Cornul Africii și operațiunea Atalanta, care rămâne o operațiune emblematică pentru Uniunea Europeană, e o operațiune militară. Pe lângă dificultățile politice pe care le cunoaștem în legătură cu a, tratarea judiciară a pirateriei, cauzele de la sol din Somalia ale pirateriei, nu rămâne mai puțin adevărat că întâmpinăm o problemă noi europenii cu această misiune în așa numită generație de forțe, adică capacitatea de a dispune de mijloace sau în general de forțe. Deci statele membre sunt tot mai reticente pentru chestiuni legate de costuri de imobilizare a echipamentelor, de capacități de proiectare. Acestea e tot mai dificil să alimenteze în mod adecvat o astfel de misiune cum a fost unul dintre subiectele principale de care ne ocupăm și încă o dată fiind una dintre operațiunile cele mai emblematice ale Uniunii Europene. Puteți să ne spuneți ceva dacă nevoile sunt acoperite și dacă nu sunt, ce ne lipsește și ce s-ar putea preconiza pentru a ajunge la un nivel uh, satisfăcător de generare de forțe. Era o întrebare concretă și domnul Galer dorește să spună ceva. yeah, vielen Dank. Vă mulțumesc activitățile noastre uh, trebuie să fie mai eficientă, desigur. Și la sfârșitul președinției poloneze s-a discutat reformarea mecanismului Atena. S-a ajuns și la un uh, rezultat și aș dori să vă întreb dacă, care este părerea dumneavoastră. Puteți să uh, lucrați mai bine în urma uh, concluziilor la care s-a ajuns. Noi în Parlament am discutat, de exemplu, despre capacitățile de transport, care sunt, uh, care reprezintă unul dintre cele mai importante puncte și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți mulțumit cu rezultatul la care s-a ajuns. Aș avea o altă întrebare despre acest domeniu, pooling and sharing. Dumneavoastră v-ați referit la mai multe proiecte care au fost evaluate în funcție, cu, în funcție de, uh, cinci, uh, de câteva criterii. Un proces asemănător se desfășoară și în cadrul NATO. Uh, vi s-a întâmplat uneori să vă mirați de faptul că un stat, un stat membru a înaintat un proiect pentru a funcționa în cadrul NATO, deși ar fi putut să funcționeze mai bine în cadrul uh, Uniunii Europene. Și dacă se întâmplă, s-a întâmplat acest lucru, uh, de ce se întâmplă oare acest lucru? Pentru că interesul nostru este să mergem înainte. Vă mulțumesc, domnul Gualtieri. Vă mulțumesc. Prezentarea pe care ați făcut-o, domnule general, a fost foarte interesantă. Știți cu siguranță faptul că comisia noastră a lucrat mult la, la acest concept de abordare cuprinzătoare. Am sprijinit întotdeauna acest concept. Și dacă mergem în această direcție Uh, și ne-am sprijinit uh, deciziile luate și mă gândesc aici la uh, platforma de gestionare a crizelor și mecanismul care permite colaborarea între diferiți actori um, în momentul în care este vorba de definirea focarelor de criză. Dumneavoastră ne-ați descris o dinamică de funcționare din care ar putea rezulta sau ar trebui să rezulte până la urmă o anumită politică. Și eu aș dori să știu dacă această paradigmă funcționează într-adevăr și în uh, realitate. dinamică administrativă funcțională care duce la generarea unei politici este un lucru foarte bun, dar în același timp există o reținere puternică în cad- pentru statele membre când vine vorba de inițierea reală acestui proces. Pe de o parte, vedem că există o lipsă de voință politică, pe de altă parte, dumneavoastră vă referiți la această dinamică care ar urma să echilibreze uh, lipsa de voință politică. Aș dori să știu cum funcționează în mod concret această platformă de gestionare a crizelor. ce rol uh, urmează să aibă uh, politica de securitate și apărare comună în cadrul uh, crizelor concrete la care v-ați referit? Care sunt procesele concrete din acest punct de vedere? Uh, Um, relațiile între eforturile uh, acestei direcții de planificare și gestionare a crizelor și uh, viața cotidiană reală. De asemenea, în centrul de, de crize se reîntâlnesc diferiți actori din diferite domenii. Uh, Și apoi, în legătură cu uh, relațiile uh, militare, între domeniul militar și militar, un lucru care uh, devine mai important, tot mai important și în relația cu Statele Unite ale Americii. Ce state s-au hotărât să meargă pe acest drum? Mulțumesc, domnule Nicolae. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, știm cu toții cât de importantă este această abordare pentru politica de securitate. Această abordare a devenit uh, tot mai prezentă în uh, dialogul politic, este o nouă fantomă europeană. Statele membre au o abordare tot mai mare, tot mai accentuat națională Drept urmare, eu cred că structura condusă de dumneavoastră are un rol tot mai important pentru a asigura o abordare într-adevăr comună. Aș avea două întrebări. Prima se referă la calitatea uh, personalului. Pentru a avea succes și pentru a ne atinge obiectivele, consider că avem nevoie de o abordare multiculturală. Doresc să știu care este situația cu personalul dumneavoastră, care este politica de angajare și apoi cealaltă întrebare se referă la informații informații care devin tot mai, eh, tot mai importante în eh, noul context. Doresc să vă întreb cum este organizat, cum sunt organizate serviciile de de informații. Apoi, în legătură cu grupurile de uh, luptă, care uh, în 2011 au fost uh, o temă foarte sensibilă. Doar una, un singur grup de luptă a funcționat. Și ce se va întâmpla pe viitor? Vă mulțumesc, domnule general. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Cornul Africii și întrebarea specifică referitoare la Atalanta. Cred că nu este vorba uh, doar de voință politică, Acesta este un uh, fapt al vieții. Cu toții avem uh, probleme financiare și șefii uh, apărării au probleme financiare și încearcă să folosească cât mai bine uh, resursele financiare. Știm cu toții că acest an va fi un an foarte dificil dar până la urmă această problemă nu se regăsește doar în domeniul de securitate și de apărare, ci în toate domeniile guvernamentale. Dacă uh, oferta statelor reprezintă o problemă, dacă oferta acoperă necesitățile acestei operațiuni, așa cum a întrebat domnul președinte, pot să vă spun că am, am fi mai bucuroși dacă am avea mai multe resurse la dispoziție. Atalanta în sine are uh, prioritatea maximă de a escorta transporturile din uh, programul alimentar al Națiunilor Unite. Acest lucru este asigurat, nu este în pericol și toate, uh, toate aceste transporturi au fost asigurate. Deci, principala noastră prioritate este asigurată. În plus, trebuie să contribuim la uh, securitatea și la siguranța generală din uh, zonă, deci trebuie să escortăm și pe, și pe alții. Amison, misiunea Amison este de asemenea importantă pentru că este sprijinită prin uh, uh misiunea de pregătire a Uniunii Europene din Somalia deci dacă sprijinim indirect Amison pe mare, contribuim la uh, securitatea uh, din Somalia, securitatea generală din uh, Somalia. Deci Atalanta s-a putut ocupa și de acest aspect. Uneori trebuie folosite uh, priorități negative, ținând seama și de ce fac ceilalți parteneri. Avem o coordonare foarte bună cu NATO și cu uh, Statele Unite, dar și cu ceilalți parteneri din zonă. Și, uh, după cum ați văzut, deși ne achităm de sarcinile noastre, există în continuare acte de uh, piraterie împotriva unor nave și um, în urmă cu două săptămâni au încercat să acosteze o, o navă de sprijin militar, dar până la urmă au fost arestați. Dar acțiunile Uniunii Europene înseamnă că uh, uh, până la urmă acțiunile de piraterie s-au modificat. Este foarte interesant să vedem care sunt statisticile. Au crescut Uh, numărul de acte de piraterie care au fost împiedicate și actele de piraterie s-au redus foarte mult. Cred că a fost vorba de o reducere cu 25% uh, în comparație cu perioada din anul anterior. Deci în 2011 o reducere cu 25% față de situația din 2010. Va fi foarte greu probabil să avem la dispoziție toate capacitățile de care avem nevoie pentru anul 2012. Mă bucură faptul că putem folosi uh, capacitățile de protecție într-un mod uh, autonom. Statele statele care își doresc acest lucru pot să aibă um, echipajul de protecție pe nava proprie și nu mai au nevoie neapărat de o fregată de escortă. Apoi, o parte a răspunsului este că nu putem să continuăm cu, la nesfârșit cu această operațiune maritimă foarte scumpă, deci este foarte important să urmăm și alte uh, linii de acțiune. De exemplu, consolidarea capacităților maritime reprezintă o cale de acțiune, pentru că dacă ajutăm toate statele din regiune să-și uh, consolideze capacitățile de pază de, de, de coastă, dar și capacitățile de a combate pe uh, pe uscat uh, pirații, atunci statele respective se vor putea ocupa până la urmă de această problemă ele însă. Acesta este obiectivul nostru final. Trebuie să uh, lucrăm în acest sens și reprezintă o altă modalitate să ne, pentru a ne asigura că operațiunea Atalanta se va finaliza la un moment dat. Mecanismul Atena, dacă mă mulțumește la ce rezultat s-a ajuns, ei bine, nu Cred că a fost o inițiativă foarte bună din partea inițiativei de la Weimar să bunătățească lucrurile. Singurul lucru care a fost realizat este că administratorii pot face mai mult. Cred că este numit acordul cadru cu organizații comerciale care pot pune la dispoziție sprijin și uh, vom deveni mai eficienți dacă vom face acest lucru. Acesta este un beneficiu. Eu sper că se vor face pași uh, suplimentari, lucru legat și de grupurile de, de luptă. Cred că se folosesc foarte multe argumente. Uh, experiența mea este că dacă vrei să afli motivul adevărat, până la urmă ajungi la uh, fondurile financiare. Deci, dacă lumea se plânge că nu am folosit uh, grupurile de luptă, uh, indiferent de motivele uh, respective, până la urmă vei găsi un stat membru sau mai multe state membre care sunt active într-un grup de luptă, uh, care nu au, pur și simplu nu pot spune uh, da, pentru că bugetul uh, lor nu le permite să participe la aceste grupuri de luptă. Uh, putem să le spunem că ar trebui, ar, ar trebui să pună la dispoziție uh, bugetele uh, necesare, dar ai, ai nevoie de un uh, buget foarte mare să rezervi uh, o cantitate mare de fonduri pentru o perioadă de șase luni, doar cu posibilitatea de a folosi acest uh, grup de luptă, grup tactic de, de luptă. Și pur și simplu, dacă grupul respectiv nu este uh, folosit, ai pierdut o parte din resursele financiare. Um, sper că vom rezolva această uh, problemă uh, eu sprijin uh, statele care uh, încearcă să promoveze aceste grupuri tactice de luptă, dar vom, vom încerca în continuare și sper că toată lumea va înțelege de ce trebuie să îmbunătățim situația. Cam, cam aceasta am de spus despre Atena și grupurile de luptă. Uh, în acest moment avem un singur asemenea grup tactic ne-am dorit să consolidăm în diferite zone, nu doar la nivelul Uniunii Europene, dar și la NATO, capacitatea de a rezolva alte probleme. Am, am sprijinit acest lucru, situația din Afganistan, și trebuie să acceptăm în acest context că trebuie să stabilim niște priorități și a fost mai dificil ca în această perioadă să avem mai multe grupuri tactice de luptă uh, active. Dar trebuie să facem acest lucru dacă ne dorim să ne menținem ambițiile Uniunii Europene. În legătură cu pooling and sharing și uh, criteriile NATO pentru statele membre. Este o temă sensibilă. Răspunsul ușor pentru mine ar fi să spun că fiecare stat uh, membru trebuie să uh, decidă dacă se adresează Uniunii Europene sau NATO, dar pot să înțeleg uh, care este logica. Eu pot să explic care sunt beneficiile pentru Uniunea Europeană. Însă eu nu mă ocup de, de acest lucru. Uh, există și alte uh, state cu care am putea să găsim sinergii și încercăm să nu ne dublăm eforturile. Dar beneficiul de a folosi uh, instituțiile europene este că avem la dispoziție Agenția Europeană pentru Apărare, care are un buget mic, dar există un buget pentru um, tehnologie și dezvoltare. Și dacă acest lucru este util, atunci o parte a acestui buget va fi legat de proiectul respectiv. Și mandatul Agenției Europene pentru Apărare este să consolideze baza industrială a Uniunii Europene. Și aceasta ar fi o modalitate foarte bună. Dacă ne dorim o armată puternică, avem nevoie în același timp de o, de o economie și de o industrie puternică și acest lucru ar putea fi folosit ca o, un motiv foarte bun. Pe de altă parte, statele membre se pot adresa NATO dacă îți dorești o capacitate rapidă și nu există o tehnologie uh, disponibilă, ar trebui uh, dezvoltată tehnologia respectivă. Și dacă ai nevoie rapid de această tehnologie, te adresezi unui partener care dispune de ea și atunci treci prin ACT, care din partea NATO, uh, și prin NATO este legat de există legături cu industria din Statele Unite ale Americii și experiența mea mi-a arătat că există legături și între industria din uh, Europa și, uh, și industria din Statele Unite ale Americii. Deci nu ne aflăm, nu există o competiție, ci pur și simplu dorim să folosim capacitățile cât mai eficient. Apoi, în legătură cu întrebarea cu voința politică mai scăzută, parțial am acoperit, ține și de criza financiară. Apoi, cum funcționează platforma pentru crize. La început noi am spus platforma pentru crize, doar am sunat pe fiecare, am luat legătura când era o criză, nu în mod organizat. Spune că domnul Miotaru are un rol foarte bun cu experiența lui și a descris aceste proceduri. Acum îi spunem platforma pentru criză. Pentru elaborarea de politică avem <clears throat> un Consiliu de gestionare a crizei în care toți actorii care pot să facă ceva în domeniul gestionării sau prevenirii crizelor de la Comisie, cel puțin DigiEco, ECO, pentru asistență umanitară și deci. DIFCO pentru coordonare cu diverse proiecte de coordonare a dezvoltării. Ne întâlnim, analizăm criza. Aici una dintre întrebările cu privire la informațiile confidențiale. Există două divizii, una civilă și una militară direcția mea pentru colegii de informații care colaborează foarte strâns. Sunt amplasate în uh, aceeași clădire, nu ca două organizații, ci pe domenii geografice sau pe subiecte, deci conlucrează strâns și mm, realizează documente comune. Se adaptează situații și fac o evaluare pe termen îndelungat la acea platformă de criză, apoi vin la sălile, uneori sunt derutante aceste prescurtări în engleză, room Situation Center organizație de colegi de informații, iar room sala de situații, când ai deja informații, aceasta e o facilitate în care la inițiativa domnului Miotru reunim cele, toate părțile, 27 din Uniunea Europeană, care uh, vin și la Serviciul European de Acțiune Externă și o mare eficiență pentru, dintre toate acestea, să zicem, deci în regim permanent 24 de ore pe zi, e o singură persoană din fiecare, deci acoperă zone și există un beneficiu dublu. Ai o mai mare eficientă utilizând personalul și întotdeauna poți să-i telefonul dacă sună cineva, pentru că cel puțin tot timpul sunt două persoane și îmbunătățești calitatea informațiilor. Să vă dau un exemplu. Oamenii mei care raportează cu privire la misiuni, a exemplu, Uniunea Europeană s-a implicat cu Atalanta, am de jucat un atac într-o altă astfel de situație care s-a ocupat de resurse directe, NATO s-a implicat. Deci, aceste persoane care sunt în serviciu atunci raportează și vezi, verifici din două surse, vezi care e adevărul și apoi raportezi mai departe. Se pot da multe exemple similare. Deci, Citrum se referă la informațiile de zi cu zi care vin de la operațiuni, de la surse deschise, dar au și legătura cu culegerea de informații și pot verifica dacă ni se pare că o informație cu totul deplasată. Deci, room este Situation Awareness, deci pentru sensibilizarea liderilor. Să nu uit de schimbările climatice. Cu permisiunea domnului președinte, a fost una dintre primele întrebări E un subiect important. Hm? Nu că putem face noi ceva cu schimbările climatice, dar în analizele noastre, cred că e mai bine să vorbim despre securitate și apărare, consecințele schimbărilor climatice. În filozofia pe termen delungat încercăm să ținem cont și nu doar noi, și NATO ține cont în strategia pe termen delungat și Agenția Europeană pentru Apărare Trebuie să gândesc la tehnologiile necesare și capacitățile pe termen îndelungat pentru viitorul îndepărtat. Ne aducem și noi contribuția la Agenția Europeană pentru Apărare, care are rolul de lider, să vedem care sunt consecințele schimbărilor climatice. Și apoi să vedem ce înseamnă că peste 5 ani sau 10 ani sau poate mai devreme. Anumite rute maritime se vor deschide în nordul uh, Canadei sau uh, Eurasia. Ce se schimbă în gândirea strategică, în precaritatea resurselor, care acum într o parte mare în Africa și în jurul Africii se pot găsi, să zicem, sub ghețurile care într-un viitor nu foarte îndepărtat o să se topească ridicarea nivelului mării. Ce înseamnă asta? Genul acesta de chestiuni, fluxurile de migrație și așa mai departe. Așa ținem cont de schimbările climatice. Calitatea personalului. Toți militarii, de la personal militar european, de la statul major, dar și cei care scopă de planificare cei care fac planificarea strategică civilă militară sunt personal detașat din partea statelor membre. Sunt plătiți de statele membre, <clears throat> dar primesc și alocații europene. Sunt mulțumit de calitate, desigur că sunt foarte mulțumit de calitatea personalului meu. Unul dintre dezavantajele sistemului pe care îl avem pentru partea militară și cea civilă este că noi ne rotăm la fiecare trei ani. Asta facem pretutindeni, ceea ce se integrează în sistemul nostru în care vrem ca toată lumea să înceapă la nivelul cel mai redus și când ajunge la nivelul înalt să știi ce înseamnă când e o decizie, ce înseamnă și la nivelul de jos. Dar ca să ai acest sistem, îi rotăm pe oameni din 3 în 3 ani, ceea ce uneori face mai dificilă problema continuității, pentru că în fiecare an se schimbă o treime din personal și majoritatea se obișnuie să lucreze la NATO pentru că suntem uh, tineri aici și e prima dată că lucrăm la Uniunea Europeană și toate procedurile pentru militari la nivel operațional și în jos sunt aceleași, indiferent unde lucrezi. Deci nu duplicăm nimic din ce există deja, dar desigur, cum se integrează militarii în structurile Uniunii Europene pentru această abordare cuprinzătoare să înțeleagă acest gen de proceduri, trebuie să educi pe oameni și durează ceva timp. Și cred că am răspuns, domnule președinte, la toate întrebările. Domnule general, cred că doamna Kromberg mai dorește să intervină și apoi domnul ambasador Stevens în legătură cu Atalanta. Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb după operațiunea din Libia s-a discutat mult uh, capabilitățile europene, faptul că nu putem face asta și alta. Întrebarea este ce lecții, ce învățăminte s-au tras după situația din Libia? Și, de fapt, acest gen de operațiune ar putea fi Mm, desfășurate de operațiuni PESAC. A doua întrebare, un comentariu cu privire la grupurile tactice de luptă. M-a interesat să aud că spuneți că motivul pentru care nu se utilizează aceste grupuri tactice l-a reprezentat lipsa de bani. Eram în guvernul finlandez când am aprobat aceste grupuri tactice și a fost o dezbatere dacă grupurile tactice de luptă vor fi utilizate numai pentru că există și poziția mea a fost că lucrul bun despre grupurile tactice a fost că nu trebuie să fie utilizate. Și că e mai bine dacă nu sunt utilizate, pentru că ar trebui să arate faptul că nu e nevoie de ele. Desigur că problema banească ridică atunci problema. Chiar ăsta e motivul pentru care nu se utilizează grupurile tactice și în ce fel de situație banii au fost uh, problema. Mulțumesc. La primul subiect cred că ar merita o întreagă audiere specială în legătură cu învățămintele, experiența din Libia. Ar fi foarte interesant. Domnule general, dacă vreți să spuneți câteva cuvinte și apoi în încheiere domnul ambasador Stevens. Mulțumesc și pentru această întrebare. Dă ocazia să spun ceva despre Libia. Am uh, tras niște învățăminte apoi se trece la nivelul decizional pe baza acestor uh, învățăminte, dar și pe plan tactic împreună cu statele membre. Procedura obișnuită pentru tot ce facem. Uniunea Europeană s-a implicat, trebuie să spun asta, cu destul de mare succes în evacuarea cetățenilor europeni. Știți că am avut cam 7000 de cetățeni europeni în Libia, făcut parte din mecanismul de evacuare uh, Partea majoră a fost făcută de statele membre, ca de obicei, într-un grup de coordonare, dar mulțumit abordării cuprinzătoare am putut să contribuim cu informațiile privire la unde erau cetățenii europeni ceea ce a fost transmis personalului la statul major, care are legături cu toate ministerele apărării și apoi informațiile vin împreună și astfel mulți civili au fost evacuați. 4400 cu mijloace militare. Avem învățăminte foarte pozitive din acest mecanism care s-a dovedit uh, foarte bun. Un alt aspect, în strânsă cooperare cu ECO, sprijinul pentru refugiați. Cu avioane militare am luat refugiați din Tunisia, că numărul a devenit prea mare și nu aveau capacități civile. Și asta a fost un învățământ favorabil, a mers foarte rapid. Ei solicită, mă adresez statul membre, când statul membru e disponibil, dispo, e dispus să facă transportul, e această procedură care se rezolvă în 48 de ore. Apoi alte lecții învățate sau învățăminte. La ce vă referiți dumneavoastră mai mult e una pentru NATO mai degrabă și nu pentru Uniunea Europeană pentru că ei au făcut intervenția și concluzia lor a fost că Europa, ar trebui să spun, n-ar fi putut să facă singură. Am avut nevoie de americani pentru că anumite capacități pe care le, are, le au americanii nu le avem sau nu în uh, număr suficient. Reaprovizionare aeriană, uh, diverse sisteme de identificare a țintelor. Acestea sunt niște puncte slabe. Dacă vrem să ne îndeplinim și să atingem ambiția europeană de a sprijini asistența umanitară și ambiția europeană este sau rațiunea de existență ca militarii să lucreze ca instrument militar, asta ar trebui să putem face până la nivelul de, stabil, de restabilirea păcii și de menținerea păcii. Pentru asta ai nevoie să poți să separi cu forța grupuri care se luptă între ele. E nevoie de operațiune militară pentru care ai nevoie de aceste capabilități. Deci pentru mine învățămintele trase de NATO sunt și pentru mine niște lecții învățate. E un subiect pentru noi, pentru că și pentru ambiția Uniunii Europene trebuie să ne asigurăm că avem uh, capacitățile necesare să facem și la un nivel mai limitat decât NATO, dar uh, oricum o operațiune militară complexă. E foarte dificilă perioada actuală în care să facem așa ceva. Am văzut raportul care a spus bugetul pentru cercetare dezvoltare trebuie să crească și alte bugete să crească, dar realitatea este că toate bugetele, cu excepția două țări, au scăzut și dacă vreți să investiți în noi capabilități, pentru că pentru majoritatea statelor membre ce sunt capabilități, trebuie să cer celor care, șefilor apărării, unde reducerile au fost deja între 20 și 25%, trebuie să tai unele capabilități foarte utile și apoi le ceri să reducă și mai mult de la aceste capabilități utile și să dea un buget undeva pentru Agenția Europeană de Apărare să înceapă un program pentru acea calitate superioară pe care o are Europa și nu o avem noi. Cred că trebuie să facem acest lucru din punctul meu de vedere, dar înțeleg că e cel mai prost moment când sănătatea reduce și vedem tendința că e foarte dificil să începi uh, aceste proiecte comune de tehnologie superioară. E un mecanism deci, pentru mine nu e de voință politică, ci că e foarte dificil în perioada actuală. Și o să revin. Nu mai avem decât două minute, spune președintele, trebuie să încheiem. În legătură cu grupurile tactice de luptă, ați luat exemplul Finlandei. Exemplul Finlanda e un exemplu bun, care a fost dispusă și dornică să folosească un grup tactic într-un scenariu în care era un instrument bun, în CIAD, pot să vă spun pentru că a fost o discuție publică, dar din momentul în care un stat membru nu este de acord să-l utilizăm, e problema că nici Finlanda nu poate, pentru că n-am putut folosi nici măcar capacitatea finlandeză în CIAD și finanțarea uh, comună e foarte importantă. Aș putea să vă dau multe, multe alte exemple. Acum, după o experiență de un an și jumătate ca director general la statul major european, s-a îmbunătățit activitatea. Chiar în mandatul nostru la operațiune au existat scenarii în care un grup tactic de luptă ar fi fost instrument foarte util în uh, sprijinirea securizării unei zone pentru a evacua oamenii, pentru sprijin umanitar, dacă e necesar, pentru a avea capacități de control, comand, comenzii. Ai diverse module pe care le introduci sau le... E un instrument foarte util. Deci sper, într-adevăr, că vom găsi, vom ajunge la un consens până la urmă să îmbunătățim printre altele, și mecanismul financiar. Nu e întotdeauna doar mecanismul financiar, dar din experiența mea, adesea, cel puțin că acesta e unul dintre argumentele foarte importante pentru care unul dintre statele membre nu e foarte dispus să utilizeze. Bun, domnule general, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ansamblul prezentării, pentru disponibilitate. Domnul ambasador Stevens, dacă dorește să adauge ceva despre Atalanta și încheiem apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, Atalant, generarea de forță, a spus, e o problemă pentru Atalanta, dar și mai mult pentru Bosnia, unde acum trebuie să găsim o rezervă și e foarte greu, dar și pentru Kosovo, unitățile polițienești, o problemă serioasă în nordul Kosovo. Atalanta, generarea de forțe, e nevoie de un minim de nave și de avioane de recunoaștere pentru a avea eficiență avem o problemă în ianuarie, februarie și martie și în iulie și august. În restul anului stăm bine. Da? Poate un ultim element. E un minim strict, dar faptul că avem anumite probleme a inspirat și au agendat și Deci lucrăm și chinezii preiau o parte din escorte au promis, au și făcut după aceea, și rușii au spus uh, că în principiu sunt gata să meargă cu un avion și cu o navă. Indienii sunt foarte reticenți să lucreze împreună. Acum s au oferit în decembrie să preia anumite sarcini de escortare. În al doilea rând, utilizarea capacităților cu mai mare înțelepciune detașamente de protecție a navelor care sunt mai eficace împotriva pirației. Deci lucrăm împreună cu navele programului alimentar mondial și cerut și Uniunii Africane să dea detașamente de protecție a navelor pe care noi să le instruim pe navele de sprijin logistic și au acceptat. Deci instruim și fac acest lucru. Încercăm să găsim și noi tehnici ca să îmbunătățim abordarea. Foarte bine, mulțumim, domnule ambasador, domnule general. Fără îndoială că vom reveni după activarea acestui centru operațional. Dacă totul se întâmplă bine, nu totul merge bine cum sperăm noi și misiunile din Conul Africii, aceste trei misiuni, care sperăm că vor fi bine coordonate. Mulțumesc tuturor! Ne reluăm activitatea la ora 3 după amiază cu comună cu AFET, audierea domnului se reprezentant special pentru conul Africii. Va fi cu ușile închise PHS 7C50 în cealaltă clădire. Pe curând.